Witam Państwa. Rozpoczynamy sesję. Bună dimineața tuturor. Haideți să începem ședința noastră. Este un pic mai devreme, într-adevăr. După cum v-am spus ieri, astăzi, la 11 jumătate, are loc o ceremonie solemnă de comemorare a semnării tratatului de la Roma, acum 60 de ani. Să începem cu voturile. Primul vot se, refire, se referă la inițiativa din domeniul utilizării eficiente a resurselor, reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare. Raportor este domnul James Nicholson. Comisia competentă pe fond este ENVI. Avem vreo 170 de amendamente, avem și compromisuri. Haideți să începem. Domnul Nicholson, dacă doriți, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt mulțumit de faptul că atât de mulți colegi au putut veni dis de dimineață Entuziasmul lor mă flatează. Ei sunt foarte responsabili. Aș dori să le mulțumesc tuturor uh, întregului meu personal, în primul rând. De asemenea, aș dori să le mulțumesc și raportorilor din umbră. Cred că am lucrat foarte bine, am colaborat foarte bine, am ajuns la compromisuri satisfăcătoare. Este un aviz uh, destul de bun din punctul de vedere al agriculturii. Cam atât am avut de spus, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Este foarte bine să nu îi uităm pe cei care lucrează pentru noi. Ei întotdeauna ne ajută. Să trecem la vot. Sper că toată lumea are cartelele de vot. Amendamentul 1. Să ridicați mâna, vă rog. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul A. S-a deschis votul, vot electronic la compromisuri. S-a deschis votul. S-a închis votul. Domnule Agnew, aveți cuvântul. Domnul Bove îmi spune că nu trebuie să pun cartela înăuntru. Eu cream că trebuie, dar se pare că nu funcționează. Hai să încerc într-un alt uh, aparat. Nici măcar nu intră. Așa e cu Brexitul, se spune din sală. Se pare că Brexitul s-a întâmplat prea devreme. Vă rog să vă uitați cum ridic mâna, pentru că eu votam împotriva amendamentului respectiv. Iată, acum funcționează. Am luat notă de faptul că domnul Agnew a votat pe acest amendament și felul în care a votat el nu a afectat rezultatul. Trecem la compromisul B. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Mulțumesc. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Compromisul ce amic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc foarte mult. Amendamentul 12. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul DA. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc, adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 16. Pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 22 pentru. Se adoptă. 26 pentru. Împotriva. Se respinge. Compromisul E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 40, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 84. Cine este pentru, cine este împotriva, se respinge. Amendamentul 41. Cine este pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amenamentul 53. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amenamentul 64. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 68 pentru? Împotriva? Se respinge. 69 pentru? Împotriva? Se respinge. 70 pentru? împotriva. Vom verifica electronic amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 71. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 82. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul I. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 101. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se respinge. Compromisul J. Cine este... Uh, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 116. Pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 117 pentru se adoptă. 121. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic amendamentul 121. S-a deschis votul. Mai trebuie să ne consultăm. Mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă. Cu 13 abțineri. Compromisul K. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul L. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc, se adoptă. Compromisul M. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul N. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul O. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul P. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul Q. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendmentul 131. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 132 pentru, Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 133. Cine este pentru? Se adoptă. 135 pentru? Se adoptă. 137. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 139 pentru, împotriva, se respinge. Avem amenamentul comun cu privire la apă. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. se adoptă. 144. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 147. Cine este pentru? Se adoptă. 150. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Dar haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 150. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 151. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 157 pentru. Împotrivă. Se respinge. 165 pentru. Împotrivă. Se respinge. 167 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Amendamentul 167. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cu 22 de voturi împotrivă. 172. Cine este pentru? Se adoptă. Și acum, votul final pe proiectul de aviz cu amendamentele respective. Vot electronic. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă felicitări raportorului nostru. Domnul Nicholson, mai dorește să ia cuvântul încă o dată? Se pare că nu. Foarte bine, atunci aș dori să precizez că se va adopta la ENVI pe 10 sau 11 aprilie acest raport și în prima sesiune din mai vom aborda acest raport în plenară. Vașne, foarte bine, haideți să trecem la raportul domnului Neuhl. Un raport important și puțin controversat. Poate vă aduceți aminte discutarea studiului uh, redactat de experții din uh, țările de jos, dar cred că raportarea ne poate explica cel mai bine care este situația. Aș dori și eu să mulțumesc pe de-o parte secretariatului, pe de altă parte și raportorilor din umbră cu care am avut de fiecare dată întâlniri foarte constructive. Aș dori să vă mai atrag atenția asupra unui punct. Pe lista de vot, după uh, compromisul L, am uh, îmbunătățit textul și puteți să vedeți uh, deci este vorba de uh, amendamentele 320 și 318, unde uh, minusul și plusul fuseseră uh, inversate. Este o eroare pe care am uh, corectat-o. Și vă mulțumesc pentru cooperare. Mulțumesc. Cred că putem trece acum la vot. Vom respecta același principiu. Vom vota în primul rând amendamentele de compromis. Amendamentele de compromis. Asta a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 152. Cine este pentru? Împotriva? Cred că a fost adoptat. Poate ar fi mai bine totuși să verificăm. Amendamentul 152 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 153. Cine stă pentru? 153. Cine stă pentru? Cine stă împotrivă? Haideți să verificăm amendamentul 153. S-a închis votul. A fost respins. 154. Acum cine stă pentru? împotrivă, se respinge. Cu aceeași majoritate. Supun la vot acum amendamentul de compromis B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Putem trece acum la amendamentul de compromis C. S-a deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 188. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 199 Raportoare, Cine stă pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul de compromis E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis F. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Continuăm cu amendamentul 234. Cine este pentru amendamentul 234? Împotriva? Se respinge. Amendamentul de compromis G acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 245. Cine este pentru? împotriva, se respinge. Amendamentul 246, cine este pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 248, cine este pentru, se adoptă. Amendamentul 249, cine este pentru, se adoptă. Amendamentul de compromis H, s-a deschis votul. ați închis votul. Se adoptă. Amendamentul 254. Cine asta pentru? Împotriva. Haideți să verificăm amendamentul 254. S-a închis votul. se adoptă. Putem trece la 258. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 259. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 260. Acum cine este pentru? Împotriva? se se adoptă, însă e mai bine să verificăm. Deschidem votul la amendamentul 260. S-a închis votul. Se adoptă. 261 acum. Cine stă pentru? 261 pentru. Împotriva? 263 pentru. Împotriva se respinge. 264, cine stă pentru? 264. Cine stă împotrivă? A fost respins, însă cred că ar fi mai bine să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul de compromis I. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 277. Cine este pentru? Împotriva. Haideți să verificăm. Amendamentul 277 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Urmează amendamentul 279. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul de compromis uh, J. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 294. Cine este pentru 294? Împotriva? Se adoptă. Însă haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 294. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis K. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 312. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis L. Uh, Să deschizi votul. Să închizi votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 318. Prima parte, cine este pentru, împotriva, a, nu, sunt împreună. Deci supunem la vot 318 împreună cu 319, pentru că sunt similare. Cine este pentru, împotriva, se resping. Amendamentul de compromis M dacă doriți, uh, putem să verificăm 318. Dacă nu, amendamentul de compromis N. S-a deschis votul pentru amendamentul de compromis N. S-a închis votul. Se adoptă. 331. Acum cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul de compromis N. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Haideți să trecem la amendamentul 345. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis O sau doriți să verificăm 345, foarte bine. Verificăm 345 sau deschis votul. Să închis votul. Se adoptă. Deschidem votul acum pentru amendamentul de compromis O. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 357 al doamnei Hoibuch. Cine este pentru? Împotriva? Respins. Din păcate a fost respins. Amendamentul de compromis pe Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 364. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. 365 pentru, se adoptă. Am ajuns la considerente. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă să haideți să verificăm mai bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, vă mulțumesc. Amendamentul numărul 2. Acum cine stă pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul numărul 3. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul de compromis 1. Deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 acum. Cine stă pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 7. Cine stă pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine stă pentru? împotriva, se adoptă. Amendamentul de compromis 2, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 16. Cine stă pentru? Se adoptă. 17. Cine stă pentru? Se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Haideți să trecem la amendamentul 26. Atunci, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 29, cine este pentru? Cine este împotrivă? Haideți să verificăm amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30, acum cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 4, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33, cine este pentru, împotrivă, Haideți să verificăm amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37. Acum al raportoarei. Cine asta pentru? împotriva. Se adoptă. 42. Cine stă pentru? Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 54 acum al raportoarei. Cine este pentru? Se adoptă. 55. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 80. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul de compromis 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Otwieram głosowanie nad kompromisem. Compromisul 11. Cine este pentru? Deci deschidem votul la compromisul 11. Adoptat. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Trecem la 100. Cine este pentru? Adoptat. Compromisul 12. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. 107 pentru împotrivă respins 108 amendamentul raportarei cine este pentru împotrivă adoptat 109 pentru adoptat 110 pentru împotrivă adoptat 111 pentru, împotrivă. Să verificăm 111. Cred că este adoptat, dar să verificăm. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Adoptat, într-adevăr. Compromisul 13. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Trecem la amendamentul 123 și 124. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat, dar totuși să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat, într-adevăr. Compromisul 14. Deschid votul. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 15. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Trecem la Amendamentul 130 pentru adoptat. 132 pentru adoptat. 133 pentru împotrivă adoptat, cred, dar să verificăm. S-a închis votul. Da, adoptat. 135 pentru, împotrivă, respins. 136 pentru, împotrivă, adoptat. 137 pentru, împotrivă, adoptat, dar totuși să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 138 pentru. Adoptat. 139. Cine este pentru? Adoptat. Cu aceeași majoritate. Deci, supunem votului proiectul de rezoluție în uh, versiunea sa modificată. Da. Deci, trecem la votul uh, proiectului de rezoluție. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Dacă raportoarea dorește să ia cuvântul. Vreau să mulțumesc că am depășit această etapă și vom merge în plenară. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru aportul lor cât se poate de constructiv. Mulțumesc! Bun. Cred că și statele membre sunt interesate de acest raport, așa încât vă mulțumesc încă o dată. Va fi adoptat în plenară în uh, aprilie, pe 2 aprilie. Uh, punctul 8 regulamentul uh, care modifică regulamentul 639 din 2017 cu privire la măsurile de control în ceea ce privește cultura de cânepă, anumite dispoziții privind uh, plățile pentru înverzire, plățile către tineri agricultori, uh, în controlarea unei persoane juridice, calcularea sumei pe unitate în contextul uh, suportului cuplat voluntar uh, și uh, cerințele legate de planul de plăți pe suprafețe unice, suportul cuplat voluntar și anexa 10 de modificare a regulamentului 1307 din 2013 a Parlamentului și Consiliului. Totul pare foarte complicat, însă știm cu toții despre ce este vorba. Este vorba de aprobarea coordonatorilor uh, Comisiei Agri uh, pentru a prelungi termenul uh, cu două luni pentru respingere sau nu. Vom trece la vot în câteva clipe. Din câte vă amintiți, pe 9 martie, după mai multe cereri din partea grupurilor politice, secretariatul a lansat o procedură în scris, posibilitatea de uh, uh, a uh, respinge uh, această hotărâre a coordonatorilor de a nu cere o perioadă de prelungire de două luni. Deci avem consimțământul majorității coordonatorilor de a extinde, de a prelungi. Aceasta a fost dezbătută la Comisia Agri pe 13 martie și am hotărât ca întreaga comisie să aprobe această nouă recomandare. Deci cerem uh, aprobarea recomandării coordonatorilor de a cere o extindere a termenului de două luni pentru obiecții. Deci încă două luni. Pentru a clarifica lucrurile vom vota electronic. Deci votăm privind prelungirea perioadei de uh, obiecțiuni cu două luni. Votul s-a deschis. Cred că toată lumea a votat. Votul s-a închis. Adoptat. Aceasta înseamnă că punctul 9 de pe uh, ordinea de zi devine caduc, pentru că am hotărât să prelungim acest termen cu încă două luni, așa încât putem să trecem la punctul 10. Nu? Domnul Nicholson a încercat să intervină. Aveți cuvântul. Vreau să uh, ridic uh, în discuție uh, un subiect care a fost discutat la televiziune în temele zile. Carne de vacă stricată, exportată din Brazilia. Și vreau să știu dacă acest lucru este adevărat sau nu. Cred că este responsabilitatea de a pune această întrebare carne de vacă uh, provenind din Brazilia a intrat într-un stat membru al Uniunii Europene? Dacă da, se poate ști cantitatea, când s-a întâmplat acest uh, import și unde? Uh, cred că este responsabilitatea noastră de a pune această întrebare și Comisia trebuie să încerce să află și să ne dea un răspuns, dacă e posibil astăzi, uh, dacă nu mai târziu sau chiar înscris, uh, cât mai curând cu putință. Am vrea să știm care este procedura nu sunt prea bun la aceste proceduri, dar poate că am putea să primim un răspuns în acest sens. Doamna McGuinness, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să susțin uh, cererea făcută de domnul Nicholson și să sugerez uh, să vă spun că avem uh, o posibilitate la punctul 13 după amiază, pentru că vor fi prezenți uh, aici reprezentanții Comisiei care vor discuta uh, despre negocierile comerciale. Uh, am putea să ridicăm în discuție această chestiune, să îi alertăm pentru a primi un răspuns. Da, De vreo trei uh, zile au uh, tot apărut astfel de știri. Am discutat uh, cu reprezentanții Confederației producătorilor de alimente și intenționam să trimit o scrisoare comisiei, dar poate că poate că vom scrie un e-mail în acest sens și atunci când uh, adjunctul directorului direcției uh, DGAGRI Agri va fi cu noi uh, în această după-amiază, va putea să reacționeze. O să cer secretariatului să trimită un e-mail. Dau cuvântul secretariatului. Mulțumesc. Nu e nicio problemă. O cerere de acest tip poate să fie adresată comisiei în mod informal, astfel încât în această după-amiază să reacționeze, poate, pe scurt. Am o întrebare. Domnule Nicholson, v-ați referit la carne de vită uh, stricată, alterată. Uh, Uh, poate că asta este de competența uh, Digi uh, Sănătate sau este competența Digi Agri. Într-adevăr, un reprezentant al Digi Agri va veni și va discuta cu noi în legătură cu negocierile comerciale. Poate că poate să spună ceva despre aceste importuri din Brazilia, dar cred că trebuie să contactăm și Digi Sănătate. Uh, da, cred că v-ați risipit propriile îndoieli, eh, spunând că poate trebuie să întrebăm pe cineva eh, de la eh, Digisante. Nici o problemă. Dar aș vrea să știu dacă au venit astfel de importuri din Brazilia în ultimii doi ani, în ce cantitate. Nu, nu sper să primesc uh, răspunsuri în această după-amiază, uh, însă pur și simplu vreau să spun că am ascultat uh, astfel de știri la televiziune și nu vreau să mă pronunț înainte de a primi detaliile poate că uh, este numai începutul uh, unui întreg proces. Domnul Bove. Da, nu e vorba de comerț, dar este vorba de o problemă care uh, se pune, cred că trebuie să o discutăm cu Comisia, și anume declasificarea în Statele Unite de către administrația americană Uh, ai uh, curierilor interni de, ai uh, Monsanto. În 1989 erau deja la curent cu riscurile legate de acești ajuvanți. Acest lucru punea o problemă de sănătate și aceste rapoarte au fost ținute secrete. Cred că trebuie să dezbatem în primul rând cu Comisia Agricolă, de asemenea cu Comisia Sănătate și Consumatori, dar trebuie să facem audiere cu EFSA și cu Agenția Produselor uh, Substanțelor Chimice. Cred că acest lucru este esențial pentru că asta se află în centrul uh, preocupărilor noastre. Este un produs care este utilizat în continuare de agricultori. Trebuie uh, să facem o dată lumină. Este uh, șocant să vedem toate aceste uh, revelații care arată că astăzi avem de-a face cu un adevărat scandal agricol și sanitar. Da. Domnul Des, vă rog. Ce Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin asupra acestor importuri din Brazilia, să sprijin pe domnul Nicholson, pentru că, într-adevăr, trebuie să primim informații din partea Comisiei Europene și uh, ne confruntăm cu o concurență neloială, pentru că în Brazilia am văzut foarte multe Uh, vite trans, uh, transportate la abatoare în niște condiții incredibile și trebuie să fim foarte atenți să nu dezavantajăm crescătorii europeni de animale. Mulțumesc, domnul Heusling. Da, tot în legătură cu această chestiune braziliană. Desigur, trebuie să uh, discutăm despre aceste importuri Știm că sunt afectate și abatoarele din Europa și ținând seama de negocierile purtate cu Mercosur, cred că trebuie să avem și noi un cuvânt de spus în legătură cu modul de tratare a importurilor. Albert Des, Albert Des are uh, dreptate. Crescătorii europeni trebuie să respecte alte norme, deci și importurile în Uniunea Europeană uh, Uh, cred că ar trebui să respecte aceste standarde înalte, deci este cu totul uh, legitim să adresăm o întrebare uh, Comisiei Europene. Da, este un subiect foarte important dacă domnul Heusling este de acord cu domnul Des. Vreau să subliniez ceea ce a spus domnul Heusling, spune domnul Huitema. Este important să vorbim cu Trade ce să facem cu importurile din Brazilia, pentru că noi nu putem să exportăm carne în Brazilia. Mulțumesc, domnule Andrie. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere uh, ne liniștește pentru că noi am uh, avut o poziție în ceea ce privește liberul schimb și acum, mai ales în uh, agricultură, trebuie să fim vigilenți și atenți Uh, vrem să cerem comisiei uh, detalii în legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu importul uh, brazilian și leg această chestiune de ceea ce a spus domnul Bove și în această privință trebuie să avem uh, o uh, audiere cu EFSA în ceea ce privește controlul. Doamna Aguilera parece muy oportuna la propuesta. Mi se pare o idee foarte bună propunerea domnului Nicholson. Sunt anumite probleme cu controlele la import, probleme foarte grave. Criza descrisă de mass media, criza cu Brazilia, într-adevăr mă îngrijorează. Nu avem informații concrete cu privire la cantitatea de carne care a intrat în Europa. Nu avem informații cu privire la ce am mâncat sau ce mâncăm. De aceea, dezbaterea ar trebui să se concentreze mai mult pe perspectiva DG Sante decât pe perspectiva DG Agri. Și restul este interesant, dar uh, sănătatea publică trebuie să fie pusă în prim plan. Trebuie să știm ce mâncăm din producția respectivă sau ce am mâncat din producția respectivă și este responsabilitatea DG Sante.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 Cred că avem reprezentanți ai DG Agri uh, în sală care ascultă această dezbatere, vor transmite semnale, însă aș dori totuși să rog secretariatul să trimată o invitație formală către DG uh, Agri și DG Sante. Cred că avem suficient timp. Și acum secretariatul. O scurtă informație care ar putea să fie interesantă în legătură cu ceea ce s-a spus. Pe 11 aprilie avem o dezbatere în această comisie cu reprezentanții EFSA pentru uh, chestiuni de interes din agricultură care sunt de competența EFSA. Deci pe 11 aprilie. Bun. Dar uh, nu cred că asta ne scutește de obligația de a vorbi de această uh, temă astăzi, așa încât hai să inițiem aceast, acest proces și să uh, trimitem informațiile care se impun uh, către Digi Agri și uh, Digi Sante. Trecem acum la punctul uh, 10, includerea emisiilor uh, de gaze cu efect de seră uh, și uh, scoaterea din uh, LULUCF, Uh, în regulamentul 525-2013. Este vorba de modificarea acestui uh, regulament din 2013 cu privire la mecanismul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și alte informații care uh, sunt de interes pentru schimbările climatice. Raportor este doamna Köstinger iar uh, comisia responsabilă este Comisia Envi, raportor domnul Lins. E foarte bine atunci când membrii noștri și membrii supleanți uh, discută aceeași temă în comisii diferite. Acest lucru nu poate să fie decât bun. Um, am uh, informații uh, pe această temă, dar cred că doamna Köstinger uh, este mai îndreptățită să uh, prezinte informațiile pe această temă. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. La început aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că dezbaterea raportului meu are loc astăzi în Ziua Internațională a Pădurilor și cred că este o ocazie să transmitem un uh, semnal important privind uh, normele din acest uh, domeniu, astfel încât să privim silvicultura ca un domeniu care ne oferă șanse foarte mari când vine vorba de politicile climatice și de mediu. Am o remarcă cu caracter general uh, inițial. Siguranța alimentară nu contrazice politica climatică. Cred că de la această idee trebuie să plecăm în momentul în care discutăm acest subiect. Pentru mine este important ca pentru un pachet bun climatic și energetic să urmăm o cale, o abord, să avem o abordare coerentă. Cooperarea între agricultură și silvicultură este deosebit de importantă pentru că dacă nu vom reuși să creăm, să creăm legăturile necesare între cele, do- cele două domenii, ar fi foarte păcat. Protecția uh, climatică este deosebit de importantă și pentru agricultură și pentru silvicultură. Eu întotdeauna prefer să spun că agricultura și silvicultura reprezintă o parte a soluției și nu o parte a problemelor. În ceea ce privește proiectul de aviz uh, legat de uh, LULUCF, pentru mine a fost foarte important ca raportul meu să se bazeze pe trei principii. În primul uh, corectitudinea, echitabilitatea, comparabilitatea și uh, substituirea. În ceea ce primește primul principiu, este important să spunem că contribuțiile făcute deja de statele membre nu trebuie să se transforme în dezavantaje. În unele state membre, în ultimii ani, au fost înregistrate îmbunătățiri majore în domeniul silviculturii și în domeniul agriculturii. Câteva state membre deja de câteva decenii au recurs la măsuri importante în domeniul agricol și silvicol și este foarte important ca aceste măsuri deja luate să se regăsească în calculele finale. Apoi, al doilea principiu al comparabilității aici, pentru mine este important ca măsurile de reîmpădurire și de gestionare durabilă a pădurilor să fie privite dintr-o perspectivă uh, pozitivă. Știm că pădurile în Europa sunt foarte diferite de la și această diversitate trebuie să fie păstrată, plecând din Finlanda, ajungând până în uh, Spania și nu trebuie să avem iluzia că ar exista un dictat climatic, un panaceu universal care poate fi impus peste tot în Europa. Uh, al treilea principiu al substituirii se referă la faptul că facem o diferență foarte clară între dioxidul de carbon uh, ecologic și cel uh, din uh, surse uh, fosile. Dacă nu vom reuși să facem această diferență foarte clară și nu vom spune că transferul înspre, tranziția înspre o economie ecologică, punerea accentului pe produsele de lemn, că acest lucru contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, nu vom face progrese. Și mie mi se pare că există un exemplu foarte bun, efectul triplu al unei case de lemn, care economisește o tonă de metri cub de dioxid de, de carbon, de exemplu, apoi materialul de construcție, uh, lemnul, înlocuiește alte materiale de construcții care pentru a fi obținute sunt foarte energofage, cum ar fi cimentul și așa mai departe, și la sfârșitul perioadei de existență, de existența unei case de lemn, materialul din care a fost construit, construită poate fi uh, reciclat sau poate fi transformat în energie. Deci, um, este din nou o înlocuire al unei uh, surse energetice din combustibili uh, fosili. Se creează un fel de economie circulară care este deosebit de importantă pentru noi și acum, în rezumat, ce înseamnă acest lucru pentru, ce înseamnă toate aceste elemente pentru proiectul de aviz prezentat de, de mine. Vom avea succes doar dacă vom uh, reuși să introducem și domeniul uh, LULUCF în în uh, aceste eforturi de reducere a emisiilor. Apoi, Comisia nu cred că trebuie să aibă prerogativele exclusive de a schimba valorile de referință. Mi se pare foarte important să includem și contribuțiile economiei organice, ecologice și dezechilibrul între reîmpădurire și o bună gestionare a pădurilor trebuie să fie îmbunătățit în momentul în care se fac calculele finale. Și în al patrulea rând, cei care au fost uh, pionieri în buna gestionare a pădurilor nu ar trebui să fie pedepsiți, ci contribuțiile lor ar trebui să se uh, regăsească și ele în calcularea acestor emisii. Pentru că dacă nu, vom, vom avea o politică absolut absurdă, sancționând pe cei care au contribuit uh, deja cu măsuri pozitive. Dacă vom reuși până la urmă să promovăm economia ecologică și dacă vom reuși să um, descurajăm com- folosirea combustibililor uh, fosili, cred că vom avea succes și aștept cu nerăbdare colaborarea pe care o, vom, o voi avea cu raportorii din umbră din comisia noastră și din comisia Envi și cred că ținta noastră este de a ajunge la o economie cu emisii zero de dioxid de carbon și pentru atingerea acestei ținte, cred că atât agricultura cât și silvicultura pot să-și aducă contribuția și prin acest uh, proiect de aviz cred că pregătim uh, tocmai uh, calea de urmat pentru a ajunge la acest obiectiv. Mulțumesc! Dacă vă aduceți aminte, doamna Köstinger fusese responsabilă pentru strategia dedicată pădurilor și acest lucru a reieșit din uh, prezentarea pe care tocmai ne-a ținut-o. Cred că um, puteți să-mi dați niște lecții, doamnă, și acum, uh, lăsând uh, gluma, gluma deoparte, uh, ați putea să, uh, să ne transmiteți notițele dumneavoastră, pentru că argumentele dumneavoastră mi s-au părut deosebit de pertinente. Și acum deschid uh, dezbaterea. Nu știu dacă cineva dorește să ia cuvântul. Doamna Müller. Domnule președinte, vă mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc din inimă lui Elizabeth Köstinger pentru poziția pe care a adoptat-o față de păduri, față de proprietarii de uh, păduri și de uh, terenuri agricole. Trebuie să înțelegem că silvicultura și agricultura euro- europeană contribuie la protecția mediului înconjurător, contribuie la garantarea locurilor de muncă, la perpetuarea calității uh, vieții. Știm că pădurile europene sunt folosite doar în proporție de 65% și în fiecare an uh, suprafața împădurită tot crește, ceea ce contribuie la captarea și stocarea dioxidului de carbon în păduri și în uh, sol. Prima uh, prioritate trebuie să fie durabilitatea um, silviculturii, politicilor uh, silvicole. Aceasta este cea mai bună strategie pe care putem să urmăm pentru a proteja mediul înconjurător. În ceea ce privește schimbarea destinației terenurilor, um, avem o problemă cu valorile de referință. Aici este important să nu impunem măsuri suplimentare bi- birocratice proprietarilor de uh, Uh, păduri și, din acest punct de vedere, mă tem că vom, vor veni măsuri suplimentare birocratice, uh, din păcate. Pentru mine, deosebit de importante sunt uh, responsabilitățile, competențele naționale care, în domeniul silvicol, trebuie să fie garantate în, în continuare, astfel încât să nu intervină Uniunea Europeană. Pentru mine acest lucru este deosebit de important. Stimulantele suplimentare pentru măsurile de protecție a climei trebuie să fie create și există este nevoie de măsuri care să poată fi puse în aplicare de uh, proprietarii de păduri. Există aici, desigur, trei poziții uh, diferite. Comisia Agri mm, trebuie să susțină, trebuie să susțină mm, silvicultura, agricultura și suprafețele verzi, pășunile. Doamna Köstinger a cerut un uh, grup uh, consultativ uh, dedicat pădurilor. Este o cerere pe care eu o susțin în comparație cu ceea ce își dorește colegul nostru Linț din Comisia Envi și aș dori să vă mulțumesc pentru proiectul de aviz pozitiv pentru Uh, păduri. Mulțumesc, domnul Flanagan. Thank you very much. Um, Mulțumesc foarte mult. Este o temă foarte interesantă. Eu sunt raportor în umbră la Envy și am încer- în încercarea de a înțelege această temă am organizat o conferință unde am discutat cu agricultori, am lucrat cu un activist de mediu care lucrează în biroul meu și cu un agricultor și am ajuns la concluzia că, în mod clar, contabilizarea este esențială, absolut necesară dacă dorim să realizăm ceva în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și efectul lor negativ asupra climatului. Am constatat mai multe probleme și una dintre îngrijorările noastre ar fi următoarea silvicultura în Irlanda ar putea fi utilizată pentru a compensa agricultura mai intensivă. Și unii oameni ar spune care e problema atunci. e bine, una dintre îngrijorările multor uh, agricultori este că am putea ajunge într-o situație în care terenul cel mai prost, după cum s-a exprimat unii, sunt, este terenul uh, de la munte sau uh, mlaștinile. Și acolo s-ar putea planta păduri. Și apoi celelalte zone din sudul țării, unde pământul este mai bun, ar fi utilizat pentru agricultura intensivă. Unora le-ar putea place acest lucru, dar ar putea apărea probleme în zona unde trăiesc eu, pentru că s-ar ajunge la împăduriri hectar după hectar, iar experiența ne arată din nefericire că acest lucru nu se potrivește foarte bine cu oamenii care locuiesc în zona respectivă, care urmează să fie împădurite. Și trebuie să fim împotriva acestui lucru. Trebuie de asemenea să fim împotriva ideii că pe acele terene proaste se vor planta păduri și în loc să se sequestreze carbonul în uh, pădure, se va distruge turba. Uh, pădurile nu vor rezista acolo pentru că se vor, vor dispărea la primul vânt mai puternic și se va distruge așadar practic o zonă de tur, de turbărie, unde se absorbe carbonul foarte bine deja. Dacă le spunem oamenilor că aceste terenuri sunt inutile, sunt, uh, absor- sunt, cap- sunt zone de captare a carbonului inutile, și celor din Dublin se spune că totuși sunt zone foarte profitabile, atunci deci oamenii care trăiesc în acele mlaștini și care folosesc turba ca să își încălzească gospodăriile, e bine, pentru ei zona respectivă au valoare. Problema este că istoria ne arată faptul că valoarea respectivă nu este transmisă mai departe proprietarului. Se creează un exod și mai mare din zonele respective pentru că devine și mai greu să se, să-și găsească oamenii un trai în zonele respective. Și nu mă înțelegeți greșit, trebuie să... Eu sunt în favoarea unor măsuri în acest sens, dar trebuie să-i convingem și pe oameni. Am avut o situație în Irlanda chiar ieri, în care o companie regională, nu o multinațională, a fost adusă în fața instanței și a primit o uh, sancțiune de 500 de mii de euro și o sentință cu închisoare de 3 ani. Și unii s-ar putea bucura, dar nu asta dorim să facem. Dacă activismul de mediu este descris în termen negativ, atunci lumea va fi descurajată. Nu trebuie să le spunem oamenilor că dacă nu faceți cu tare lucru, veți sta trei ani în închisoare. Nu, trebuie să-i convingem cu binișorul să îi aducem de partea noastră. Oare mlaștinile acelea vor fi salvate pentru că sancționăm pe cineva cu trei ani închisoarea și 500.000 de euro? Nu, ele vor fi salvate deoarece oamenii vor fi convinși că trebuie să fie salvate și acum avem agricultori care sunt îngroziți de ce li s-ar putea întâmpla dacă iau anumite acțiuni. Acest gen de acțiuni nu va fi în favoarea bătrânilor și copilor care sunt în agricultură, adică tinerilor care sunt în agricultură, îmi cer scuze. Noi trebuie să-i convingem pe acești oameni să fie de partea noastră și să facă ceea ce trebuie. Trebuie să ne consultăm și să învățăm din greșelile trecutului și trebuie să nu mai facem ceea ce facem la ora actuală în Irlanda. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! haideți să ne asigurăm că discursurile noastre nu sunt mai lungi decât uh, timpul de vorbire alocat raportorului. Vă rog. Acum aș dori să le urez bun venit invitațiilor doamnei Müller din provinciei. Bine ați venit, ne bucurăm să fiți alături de noi. Domnul Andreu are cuvântul. După, ce după aceea va vorbi domnul Agnew. Mai întâi domnul Andreu. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc, domnule Köstinger, pentru prezentarea proiectului său de aviz. Sunt de acord cu ceea ce a făcut ea. Sunt niște aspecte foarte tehnice și aș dori să spun că sunt de acord cu propunerea Comisiei de a pune în aplicare obligațiile pe care și le-a asumat Uniunea Europeană prin acordul de la Paris. Există efecte asupra sectorului agricol, care sunt menționate în raport. Ca raportoare sunt și eu de părere că agricultura contribuie, ar trebui să contribuie cât mai mult la obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și în acest sens ar trebui să contabilizăm cât mai bine emisiile și absorpțiile care provin din utilizarea terenurilor, inclusiv din agricultură și silvicultură. Aș dori să subliniez faptul că textul Comisiei are anumite neajunsuri în ceea ce privește contabilizarea în sectorul silviculturii. Și acesta poate avea o contribuție la un sector durabil. E nevoie de posibilitatea unui mai mare transfer de credite, de alocații. Trebuie să ținem seama neapărat de nivelurile de referință adecvate pentru fiecare stat membru. De asemenea, trebuie să spunem care este rolul fiecare dintre statele membre în momentul în care se stabilesc nivelurile de referință pentru păduri. Fiecare stat membru ar putea să fie însărcinat să stabilească nivelurile de referință pentru care are responsabilitatea tehnică și politică. În același timp, responsabilitatea Comisiei ar fi aceea de a asigura transparența procesului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, urmează domnul Agnew. Este foarte important să le readuc aminte colegilor că Uniunea Europeană nu are competențe în silvicultură, în mai mult decât statele membre nu are și nu ar trebui să vorbim despre acest lucru. Domnul Flanagan nici măcar nu ar trebui să fie îngrijorat de faptul că Uniunea Europeană dorește să planteze copaci în Irlanda. Nu are nimic de face cu Uniunea Europeană. Nu. Guvernul Irlandei are de a face cu această problemă. Dacă dorește să planteze copaci acolo pentru că sunt conviși că seceta din Irlanda este datorită, datorată lipsei pădurilor, este la atitudinea lor. Aș dori să spun câteva lucruri despre construcția caselor din lemn. Pentru mulți agricultori, pentru că mulți agricultori din uh, Marea Britanie nu pot utiliza creozot ca să construiască garduri. Ni s-a spus că acest lucru este um, împotriva mediului. După 10 ani în care s-au utilizat alte substanțe pentru uh, locuirea acestor garduri în loc de creozot, um, gardurile erau uh, putrezite. Și atunci, dacă construiești case din lemn, în momentul în care pui fundație pe pământ, trebuie să faci ceva ca să tratezi fundația, pentru că astfel în 10 ani lemnul se va deteriora, va fi atacat de insecte și va deveni vulnerabil. Pe mine ce mă îngrijorează în momentul în care analizez uh, punctul 10, monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră și celorlalte informații relevante. Haideți să vedem ce avem pe ferma mea. Trebuie să vedem cât uh, dioxid de carbon emitem. Trebuie să vedem ce emit toate tractoarele utilizate în fiecare zi și celelalte motoare diesel. Apoi trebuie să calculăm rata de fotosinteză tuturor uh, uh culturilor. Acestea vor absorbe uh, dioxidul de carbon din atmosferă. Cum facem asta? Zilnic, lunar, săptămânal, cum? Apoi trebuie să vedem cât metan emit oile. Acest lucru variază. Sunt oi mari, sunt miei. Ce sunt ei? Ce au mâncat? au mâncat con, concentrați și astfel produc mai puțin metan, vine cineva, trebuie să facă o decizie și să scrie toate aceste lucruri. Negru pe alb. Apoi, uh, oxizii de azot din uh, vegetal, vegetale. Trebuie să împărțim aceste chestiuni în două. Cele crescute așa cum trebuie, care emit mai puțin de dioxid de azot, apoi cele crescute conform altor uh, standarde, unde există emisii mai mari. Iată, asta le cereți practic agricultorilor să facă. Nu vă dați seama cât de imposibil este să faceți aceste lucruri. Nu putem ajunge nicăieri cu această propunere. Vă mulțumesc. Domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Köstinger pentru uh, o muncă foarte bună. Sunt de acord cu majoritatea aspectelor menționate. LULUCF ar trebui să fie inclus în uh, politica noastră de mediu pentru perspectiva 2021. Este un element crucial din politica noastră de mediu. Noi ne dorim atingerea unor obiective de durabilitate. Și aș dori să menționez câteva aspecte. În primul rând, trebuie să analizăm nu doar efectele pozitive, ale reîmpăduririi în vederea protejării climatului. Trebuie să vedem și ce potențial de atenuare ar putea să apară prin gestiunea pădurilor și prin uh, utilizarea biomasei sustenabile. În al doilea rând, cred că utilizarea sustenabilă a biomasei trebuie să facă parte dintr-o strategie actualizată bazată pe bioeconomie. Trebuie să analizăm cu atenție criteriile de referință și nivelurile de referință din fiecare stat membru. În al treilea rând, după cum am uh, subliniat în raportul meu privind effort sharing, actele delegate ar trebui să fie utilizate în exclusivitate pentru schimbarea părților neesențiale din textul legislativ de bază. Vă mulțumesc! Doamna Petir. Odličnom Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc doamne Köstinger pentru munca sa extraordinară. Sunt cu totul de acord cu abordarea sa. Propunerea de regulament privind LULUCF mă, mă îngrijorează din două puncte de vedere. În primul rând, articolul 8 al propunerii pleacă de la modul de contabilizare a emisiilor. Valorile de referință pentru păduri sunt deosebit de importante. Trebuie să vedem uh, cum sunt stabilite aceste valori de uh, referință, uh, plecându-se de la valorile din 1990 până astăzi. Însă, din 1990 până în 1998, în Croația, o parte a teritoriului Croației s-a aflat sub ocupația trupelor sârbești. Deci, uh, perioada respectivă nu poate fi folosită ca punct de referință pentru următoarea, pentru contabilizarea acestor valori este o abordare inacceptabilă pentru Croația, pentru că în, între 1990 și 1998 Croația nu a putut să își gestioneze pădurile, pentru că, după cum am spus, o parte a teritoriului său se afla sub ocupație. Și foarte multă cherestea a fost transportată în exteriorul uh, Croației în perioada respectivă și și după perioada de război nu am putut, după încheierea perioadei războiului, nu am putut să gestionăm într-un mod durabil pădurile pentru că, uh, din diferite motive uh, legate de evoluția demografică și așa mai departe. Drept urmare, eu o să propun, o să depun uh, amendamente pentru a modifica calculul valorilor de referință pentru Croația. Apoi, mi se pare incorrect faptul că sunt sancționate statele care au o gestionare durabilă a propriilor păduri. Este vorba de statele în care și-au care și-au păstrat suprafețele împădurite, care nu sunt răsplătite prin, uh, prin, uh, prin măsuri actuale. Croația garantează o suprafață de 25% până acum uh, și s-ar uh, recunoaște doar 5% până acum, în urma noi, noi propuneri de regulament a Comisiei Europene. Întreaga suprafață care ar putea să fie împădurită în Croația este guvernată de normele privind uh, rețeaua Natura 2000. unde nu sunt permise toate ecosistemele posibile, ceea ce reprezintă o altă problemă uh, sectorială. Pentru că suprafața guvernată de Natura 2000 este a doua ca importanță din, uh, din Europa. În plus, Croația a, și-a redus uh, emisiile din uh, domeniul agricol cu 38% față de 1991 și uh, emisiile gen, în general, în, uh, emisiile totale s-au redus cu uh, 21%. Rezultatul acestor măsuri a fost uh, reducerea, de exemplu, numărului um, vacilor de lapte din Croația ceea ce are un impact negativ asupra situației uh, agricultorilor din Croația. Suprafețele pe care pădurile au fost gestionate în mod uh, durabil uh, nu se regăsesc în acest regulament. Deci, această propunere de regulament cred că trebuie să țină seama de caracteristicile, caracteristicile specifice fiecarei țări în parte. Domnul Heusling. Aș dori și eu, în primul rând, să-i mulțumesc din inimă doamnei Köstinger pentru acest raport. Am câteva remarci însă care reprezintă o părere diferită. Nu putem să vorbim despre lume, că ar fi totul uh, în ordine, pentru că uneori eu am sentimentul că putem să umplem acest uh, domeniu al exploatării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii și că astfel am reușit să rezolvăm toată această problemă climatică. Nu, potențialul reprezentat de acest uh, domeniu este totuși limitat. Un punct critic din punctul, din punctul meu de vedere se referă la această măsură de compensare a, a reducerii a emisiilor de dioxid de carbon. Nu este suficient să spunem că într-o țară sunt uh, reîmpădurite anumite suprafețe și acest lucru permite sporirea emisiilor de dioxid de, car- de carbon în altă țară. Știm că am avut această abordare pe plan uh, global și ea nu a fost foarte utilă din foarte multe puncte de vedere. Deci acest sistem cred că trebuie privit cu ochi foarte critici. Doamna Köstinger s-a referit la anumite limitări. Într-adevăr, folosirea uh, lemnului are un caracter neutru din punct de vedere al dioxidului de carbon bioenergia uh, cauzează și ea uh, anumite comisii de dioxid de carbon și, desigur, trebuie să găsim uh, posibilitățile de contabilizare a acestor emisii, pentru că nu putem discuta de o neutralitate totală a obținerii bioenergiei. S-a mai spus acest lucru și alte domenii, alte, da, alte părți au un potențial de captare și păstrare a dioxidului de, de carbon, mlaștinile, de exemplu, și, de exemplu, a fost ignorată, a fost ignorat potențialul de păstrare a dioxidului de carbon a, a mlaștinilor din centrul Europei. Și apoi ce a spus domnul Egnu în legătură cu insectele care atacă fundațiile uh, caselor de lemn. Bine, în familia mea Uh, există o casă de lemn din 1650 care e în continuare în uh, picioare și a fost construită într-o perioadă în care nu existau uh, substanțe chimice. Deci nu știu cum se întâmplă în Regatul Unit, dar la noi este posibil și poți să construiești casă de lemn care să rezistă și care captează dioxid de carbon și înlocuiesc cimentul. Deci este o idee care ar trebui să fie sprijinită mai mult pe viitor. Mulțumesc. Domnul Desar, acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc din inimă și lui Elizabeth Kunstiger pentru proiectul de aviz prezentat, care poate fi sprijinit de grupul uh, meu politic în această formă. Mă bucură faptul că Elizabeth Kunstiger se ocupă de acest raport. Știm cu toții că ea vine din Austria, o țară care are o politică silvicolă foarte durabilă, deci este foarte bine că doamna Köstinger se ocupă de acest subiect. Mă miră puțin Martin Heusling. Indiferent de, de subiectul discutat, întotdeauna nu ești, nu ești mulțumit. Haideți să ne bucurăm când lucrurile, când lucrurile se desfășoară așa cum trebuie, pentru că nu tot ceea ce se întâmplă în lume este rău în acest moment. Uh, durabilitate. Știm de unde vine a, uh, acest a, uh, cuvânt. În 1713 acest cuvânt a fost formulat pentru prima dată în Saxonia. Durabilitatea înseamnă un lucru foarte, foarte, foarte simplu. Nu poți să iei mai, nu poți să tai mai mulți copaci din pădure decât cresc, decât cresc alți copaci noi. Și apoi când se folosește lemnul, lemnul contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de, de, de carbon. Și eu vin din regiunea Palatinatul, Palatinatului uh, uh, Superior, unde uh, au fost construite foarte multe case de lemn, uh, a căror fundații nu au fost uh, distruse de carii sau de alte insecte. Dacă folosim um, lemn, atunci contribuim la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, inclusiv prin captarea și păstrarea dioxidului de, de carbon emis. Apoi, foarte importante sunt măsurile de rămpădurire. La începutul anilor 90, în Brazilia, de exemplu, am uh, cofinanțat un uh, proiect de reîmpădurire și a unei zone și mă bucură de fiecare dată când vizitez regiunea respectivă și văd uh, și văd uh, pădurea care a crescut în, acolo și cine susține um, cine susține ideea că pădurile trebuie lăsate singure pentru că se autoreglementează, uh, nu susține de fapt o gestionare uh, durabilă a acestor uh, păduri. Lemnul care crește poate fi uh, folosit în, pentru că este o materie care înlocuiește uh, alte materiale pentru care se consumă mai multă energie pentru a le obține. Deci, uh, folosirea lemnului poate fi îmbunătățită și mai mult. Sunt de acord și cu cele spuse de colega noastră Mariana Petir. Dacă este să facem uh, o contabilitate a tuturor acestor emisii, trebuie să țină seama și de ce s-a întâmplat în trecut, în istorie și, așa cum a spus colega noastră Köstinger, agricultura și silvicultura nu reprezintă o parte a problemei, ci reprezintă o parte a, a soluției. Deși eu încet, încet încep să devin tot mai sceptic în legătură cu această dezbatere privind uh, rolul uh, dioxidului de carbon. Domnul Tacula. Vă mulțumesc. Dimineața uh, de astăzi este un vis pentru foarte mulți eurodeputați, se discută subiecte importante în mai multe uh, comisii parlamentare. LULUCF este un subiect deosebit de important pentru uh, finlandezi de asemenea și aș dori să mulțumesc coordonatoarei grupului nostru politic, Ulrike Müller, aș dori să mulțumesc și doamnei Müller pentru proiectul de aviz prezentat, care se referă la punctele importante necesare pentru a corecta propunerea făcută de Comisia Europeană. Pădurile, în continuare, trebuie să poată să păstreze dioxid de carbon pentru acest lucru, suprafața împădurită nu trebuie să se reducă. Eu, uh, sunt, eu sunt convins că acest lucru este deosebit de important, mai ales în statele unde există suprafețe împădurite extinse. Pentru acest lucru trebuie să fim foarte uh, precauți cu modul în care va fi calculată suprafața împădurită în anul 1990. Dacă comparăm uh, suprafețele împădurite cu trecutul, atunci uh, vedem că suprafețele împădurite sunt uh, considerate a fi surse de dioxid de carbon și nu uh, Uh, zone care au sequestrat dioxidul de carbon. De ce? Datorită faptului că modul în care face aceste calcule comisia este unul problematic. Nu ține cont de faptul că anumite state membre uh, folosesc în mod activ uh, biomasa, de exemplu. Este o contradicție și cu pachetul privind TVA-ul al Comisiei Europene și aș dori să o susțin uh, pe doamna Köstinger, care cere să se plece de la cifrele actuale prin care această eroare ar fi îndepărtată. O să depun câteva amendamente în acest sens, dar oricum sunt cu totul de acord cu imaginea generală, cu abordarea generală a raportoarei. Și eu consider că silvicultura trebuie să țină de competențele statelor membre, state membre care sunt cele care trebuie să stabilească valorile de referință. LULUCF ar trebui să susțină statele membre în uh, promovarea unei uh, gestionări durabile a pădurilor, pentru că doar așa am putea, de exemplu, să promovăm mai bine economia biologică. Propunerile privind LULUCF trebuie să țină seama și de uh, drepturile proprietarilor terenurilor și a pădurilor și voi depune amendamente privind și produsele de cherestea. Pentru că astfel lemnul poate să fie folosit uh, mult mai durabil, de exemplu și în domeniul construcțiilor. Ah, Mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, faptul că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc și doamnei Căstinger pentru acest uh, raport. Datoria noastră este aceea de a crește transparența chestiunilor, chiar dacă uneori lucrurile nu sunt atât de simple pe cât ne-am dorit. Pădurile joacă un rol esențial prin absorbirea dioxidului de carbon pentru fotosinteză. De, de, asemenea, de asemenea, mai sunt și alte elemente pe care trebuie să le reglementăm. Credem că agricultura și silvicultura pot aduce soluții importante și noi trebuie să avem o viziune globală asupra acestor chestiuni. Utilizarea terenurilor agricole și silvicole nu trebuie să fie puse uh, în opoziție, nu, trebuie să găsim elementele de complementaritate. Și astfel ar trebui să ajungem la recomandări, pentru că statele membre, într-adevăr, trebuie să uh, dispune de oarecare competență. După cum a spus domnul Caputo, trebuie să ținem seama de toate posibilele utilizări ale pădurilor. Pădurile sunt importante pentru că tipurile de lemn nu sunt aceleași în funcție de țara în care ne aflăm, în funcție de utilizarea pe care avem în gând. Pădurea din Croația, pădurea din Finlanda, pădurea din Franța, toate acestea sunt diferite. Nu putem compara Taigaua cu, ama, cu pădurea amazoniană. Deci fiecare stat membru trebuie să poată să interpreteze cum uh, consideră el că este necesar, dar în același timp trebuie să se uh, concentreze și pe o interpretare comună. Sunteți raportor uh, în Comisia Envi. Domnul Lins. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportoarei Comisia Agri, Elizabeth Köstinger, care cred că a inclus multe elemente potrivite în uh, proiectul de aviz și o să încerc, desigur, în uh, Comisia Competentă pe Fond, în Comisia ENVI, să includ multe sau cât mai multe din propunerile discutate în Comisia Agri însă trebuie să recunosc cu toată deschiderea că sunt puțin surprins. Nu știu dacă grupul socialist s-a transformat în uh, două grupuri politice, dacă este să mă gândesc la cele spuse ieri seară de colegul Brennan. Uh, toate propunerile mele legate de silvicultură, care merg în direcția includerii statelor membre, în direcția schimbării valorilor de referință, pentru că colega noastră Petir s-a referit uh, la situația din uh, Croația și aș dori să îi rog pe colegii Andriu și Caputo, care cred că ar trebui să poarte o dezbatere în, în grupul uh, social-democrat. Uh, Pentru că nu putem să avem, uh, să facem afirmații contradictorii, să spunem una în Comisia Agri și alta în Comisia Envi. Eu o să încerc să încerc, după cum am spus, să includ cât mai multe din elementele amintite astăzi în uh, raportul meu, însă lucrurile trebuie să fie clarificate și în interiorul grupului politic al uh, socialiștilor. Domnul Dante, mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să salut uh, munca colegii colegei noastre, doamna Costinger, așa cum am făcut-o și ieri în Comisia ENVI, pentru Norbert Linz o susțin pe Elizabeth, mai ales atunci când e vorba de respectarea principiului uh, subsidiarității în domeniul forestier. În ceea ce privește nivelul de uh, referință forestiere națională din articolul 8, uh, sunt de acord cu ceea ce spune colega noastră Costinger un nivel care să se bazeze pe date istorice, care uh, are uh, două neajunsuri, care ar putea să compromită acordul de la Paris. Pe de o parte, o bază istorică sancționează statele care au instituit mai recent politici de gestionare durabilă a pădurilor și ar descuraja celelalte state membre de a se angaja într-o astfel de politică atunci când Uniunea Europeană le invită să facă acest lucru. Uh, creșterea exploatării uh, pădurilor ar fi contabilizată ca un debit. Pe de altă parte, avem politici care încurajează utilizarea biomasei, iar pe de altă parte, Uh, stocarea uh, durabilă a carbonului. Uh, pădurea îndeplinește aceste condiții. Poate să fie un element al uh, politicii energetice, a mixului energetic, cum îl denumim, pentru că uh, lemnul este o resursă care este reproductibilă, iar în același timp lemnul poate să fie utilizat în sectorul de construcții ca un material corespunzător care aduce mult confort și care permite stocarea durabilă a carbonului. Deci trebuie să fim uh, coerenți atunci când elaborăm diferite politici. Nu putem să uh, susținem un lucru într-o politică și exact opusul în altă uh, politică. Uh, ținând cont de politica uh, circulară, trebuie să fim coerenți. Susțin în consecință abordarea uh, colegei mele care uh, vorbește de, nivelele de nivelurile de referință uh, națională pe o bază istorică care nu este adaptată uh, situației. Mulțumesc. Domnul Des. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am două remarci scurte. Una adresată lui Norben Lins, care a spus că ascultând intervențiile socialdemocraților, a avut impresia că se confruntă cu două grupuri politice. Este un lucru logic, rezultă din numele acestui grup politic, al socialiștilor și democraților. Please, please repeat, please repeat. Eh, eh, Lieber Kollege Tarabella, ich frage mich bloß immer, sind die... Și Domnule Tarabela, mă, mă întreb dacă socialiștii nu sunt uh, democrați pentru că se pune accentul pe socialiști și apoi uh, democrați. Și apoi am uitat să spun ceva la prima mea intervenție. Trebuie să ținem seama de faptul că anumite state în ultimele decenii au împădurit suprafețe foarte mari. De exemplu, în Germania există un milion, o suprafață de un milion de hectare de păduri uh, în plus față de uh, Uh, ce se regăsea în urmă cu 40 de ani. Deci trebuie să ținem seama de aceste măsuri. Domnule Agnew. Mulțumesc că îmi permiteți uh, să uh, intervin din nou. Am, vor, am vorbit despre casele de cherestea, însă aș fi foarte surprins dacă uh, la casa de uh, uh, cherestea uh, stâlpii merg direct în pământ. Asta este călcâiul lui Uh, Ahile, pentru că trebuie să existe o platformă de ciment și asta nu se întâmplă în cazul caselor uh, de uh, cherestea. Din experiența mea, stâlpii de la garduri, atunci când sunt băgați direct în pământ, se degradează în timp de 10 zile. Deci ani. Deci este, lemnul este un uh, material organic, are o viață și uh, uh, copacii uh, care sunt de 200 de ani uh, uh, acolo uh, cad uh, uh, și se transformă încet încet în CO2, uh, în dioxid de carbon degradându-se natural. Deci care este echilibrul uh, dioxidului de carbon în legătură cu copacii care au 200 de ani vechime și cei de 50-60 de ani vechime? Mulțumesc! Și acum rugăm reprezentantul Comisiei de la DG uh, Clima să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Comisia Agri discută această propunere și uh, vreau să mulțumesc raportorului uh, pentru munca sa. Acest lucru se discută cu colegii colegiuitorii în Parlament a doua oară. Statele membre pun în aplicare reguli similare cu ceea ce regăsim în acest regulament. Uh, în această a doua perioadă de angajare în conformitate cu protocolul de la Kyoto nu sunt obligații pentru agricultori sau pentru silvicultori și statele membre, ceea ce pun ele în aplicare, uh, înregistrează uh, progrese semnificative și suntem mulțumiți de uh, acest lucru. Uh, sectorul agricultură nu se uh, limitează la securitatea alimentară, ci sunt și astfel de probleme, perioada 2020-2030, uh, care sunt importante. În perioada de implementare actuală, statele membre experimentează îmbunătățirea monitorizării activităților din acest sector, inclusiv pentru împăduriri, pentru terenul arabil, de aceea Comisia a propus să includă aceste activități în uh, mecanismul de flexibilitate din LULUCF uh, pentru uh, ținta de partajare a eforturilor. Pentru prima oară recunoaștem faptul în această perioadă de programare până în 2030 cele două fațete ale monedei. Pe de o parte avem emisiile uh, din agricultură, dar printr-o mai bună folosire a terenurilor, printr-o mai bună sequestrare a carbonului, agricultura poate să fie parte a soluției. Și acest lucru este recunoscut în mod explicit prin uh, acest mecanism de flexibilitate dimensiunile flexibilității uh, sunt determinate astfel încât sectorul agricultură să utilizeze opțiuni de atenuare uh, rentabile și să nu sporească costurile pentru sectorul agricol. Acest lucru este important din punctul nostru de vedere. O altă temă de dezbatere este contabilizarea Uh, pădurilor, nivelurile de contabilizare. Comisia respectă competența uh, statelor membre în ceea ce privește politicile în domeniul uh, pădurilor. și este, de fapt, abordarea care a fost propusă de statele membre în discuțiile Uh, în cadrul protocolului de la Kyoto. De ce? Pentru că acest lucru permite statelor membre să țină cont de caracteristicile specifice ale pădurilor uh, naționale, uh, categoria de păduri, vârsta acestor păduri. Protocolul de la Kyoto, mult se tem că va fi lăsat deoparte, însă Uh, Comisia a propus niște niveluri de referință și acest lucru uh, va fi discutat, să vedem cum putem să procedăm uh, concret. Propunerea, de asemenea, recunoaște avantajele recoltării cherestelei, gestionarea pășunilor în agricultură și a spune că propunerea Comisiei este uh, compatibilă cu gestionarea uh, durabilă a pădurilor, principiul care stă la baza acestora, o, o economie uh, care să înregistreze progrese și este compatibilă și cu obiectivele de securitate alimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Ok. Madame Costinger. Mulțumesc. Doamna Köstinger. Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru numeroasele comentarii pozitive și aș dori să îmi exprim sprijinul pentru toți cei care s-au pronunțat uh, împotriva introducerii unor măsuri suplimentare birocratice pentru că mi se pare deosebit de important acest lucru. Foarte mulți uh, milioane de proprietari uh, europeni de păduri contribuie la protejarea mediului înconjurător prin buna gestionare a pădurilor lor și cred că nu este nevoie să reglementăm lucrurile atât de mult până când lucrurile nu se vor mai uh, nu mai pot fi gestionate. Câteva lucruri uh, privind cele spuse de domnul uh, Flanagan. Nu este vorba de, de uh, apărarea unor modele uh, economice anume. Nu, trebuie să vedem care au fost măsurile impuse deja în agricultură deja, unde funcționează foarte bine programele de mediu și în ceea ce privește teritoriile mlăștinoase amintită de domnul Flanagan. Acestea nu sunt incluse în LULUCF în mod expres, pentru că aceste zone au un potențial și o utilitate ecologică foarte bună. Uh, și domnului Agnew, pentru domnul Agnew am o veste foarte bună. Casele de uh, lemn cunoscute de dumnealui sunt deja depășite. V-aș invita să veniți să ne vizitați în Austria. Uh, Până în anul 2018 uh, va fi construit uh, cea mai uh, înaltă clădire de lemn, 48 de etaje, um, o tehnologie hibridă de viitor, într-adevăr, nu mai are rost să ne îngrijoreze putrezirea lemnului, modalitățile moderne de, constru- de, constru- de construire cu lemn înlocuiesc, mi se pare mie, orice material uh, fosil și sunt metode pe care ar trebui să le sprijinim mai mult pentru că lemnul ar trebui să se regăsească mai mult și în construcția de case sociale și așa mai departe. Este o ino- uh, inovare orientată înspre viitor. În legătură cu chestiunile amintite de Mariana Petir și de alți colegi, eu am eliminat uh, perioada de referință 1990 până în 2008 din motivele deja bine cunoscute nu accept uh, această perioadă pentru că este nedreaptă față de anumite, față de anumite state și este important ca și uh, strategia privind bio uh, diversitatea și bioenergia să se regăsească în această propunere. Și uh, tocmai de aceea am schimbat valorile de referință pentru a fi orientați înspre viitor. În legătură cu cele spuse de domnul uh, Heusling, aș dori să vă spun că Um, există și sistemul ETS, care este responsabil pentru schimbul de certificate de emisii, comerțul cu aceste certificate de emisii. Dacă este să ne gândim la ce se întâmplă în uh, Germania, poate acestea sunt motivele pentru remarcele dumnealui negative. Uh, Mie mi se pare deosebit de important ca silvicultura să țină în continuare de competențele statele, statelor membre. Um, reprezentantul Comisiei ne-a prezentat o intervenție clasică. Direcția Generală Clima își dorește să intervină întotdeauna. Acest lucru nu va, nu va funcționa. Uh, în general, mi se pare deosebit de important ca competențele în acest domeniu să revină statelor membre. Cei care se ocupă de păduri la fața locului știu care sunt măsurile necesare pentru a garanta folosirea acestor uh, resurse și generațiilor viitoare. Comisia Agri va lupta din răsputeri împotriva acestei soluții universale. Uh, cred că trebuie să renunțăm la aceste fan- uh, fantazii pentru că eu sunt convinsă că pădurile sunt, suprafețele împădurite în uh, Europa sunt în creștere. Și dacă nu am ține cont de această realitate, am face o eroare uh, fatală și doar așa vom putea să avem într-adevăr o politică uh, silvicolă durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Înțelegem că invitația pe care ați uh, adresat-o pentru a vedea această minunată uh, clădire nu uh, este adresată numai domnului Agniu, ci și tuturor celorlalți. Termenul pentru depunerea amendamentelor 27 martie ora 1 și o ultimă cerere pe care vă adresez înainte de a încheia. Vă rog să redactați o notă pentru noi cu o listă Uh, a argumentelor convingătoare pe care uh, le-ați prezentat uh, atunci când ne-ați împărtășit raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, mulțumesc pentru dezbatere. Nu au fost limite de timp în cadrul acestei dezbateri. În felul acesta încheiem ședința comisiei noastre uh, o pauză de 2-3 minute și începem întâlnirea coordonatorilor. Mulțumesc!